punctul 6, președintele conferinței președinților de comisii mi-a transmis că nu s-au adus obiecții la acest for la recomandarea Comisiei Econ de a nu ne opune unui act delegat. Dacă niciun grup politic sau niciun grup de 40 de deputați nu are obiecții în 24 de ore, această recomandare va fi considerată aprobată. Altfel, recomandarea va fi supusă la vot. Recomandarea este disponibilă pe pagina de internet plenarei.